Ja, guten Tag, äh, meine Damen und Herren. Nachdem Bună ziua, doamnelor și domnilor. Președintele Comisiei este bolnav și vicepreședinții Comisiei nu pot fi prezenți. Deci, iată mă din nou, având bucuria și onoarea să prezidez această reuniune. Avem de a face cu o audiere referitoare la politicile active privind piața muncii puse în aplicare în statele membre. E vorba de bunele practici privind cele trei componente ale strategiei de incluziune activă. Venituri adecvate, activarea pieței muncii și servicii publice de calitate. Mă bucur să avem alături de noi uh, experți în acest domeniu fiecare dintre aceștia va avea cuvântul timp de aproximativ 10 minute. Veți putea vedea și prezentări, PowerPoint. Urez bun venit tuturor oaspeților. Întâi doamna Lola Santillana Valejo, secretar pentru ocupare și migrație în Uniunea Uniunea Spaniolă a Sindicatelor CCC, CCOOCLM, apoi uh, profesor Iacek Mecina de la Institutul pentru Politici Sociale de la Universitatea din Varșovia, Board Advisor Polish Confederation Leviathan. Apoi, Paul Swaim, Senior Labor Market Analyst și editor al um, perspectivei de ocupare a OCDE, apoi Luc Zelderlo, secretar general al Asociației Europene a Furnizorilor de Serviciu, Servicii pentru Persoane cu Dizabilități, EASPD, și nu în ultimul rând, domnul Steven Tobin, șef de echipă la Unitatea de Evaluare a Politicilor la Organizația Internațională a Muncii, în Departamentul de Cercetare. Bun venit tuturor! tuturor. Începem cu doamna Santiana Valejo. Aveți cuvântul, vă rog. Bună tarde. Bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la Comisia privind ocuparea forței de muncă. Îi reprezint pe muncitorii din Castilla la Mancha. Este un sindicat din Spania. Recomandarea Comisiei Europene cu privire la incluziunea activă a persoanelor excluse din piața muncii insistă asupra nevoii să se combine un venit minim pentru incluziunea în piața muncii și accesul la niște servicii de calitate. In Spania, În Spania există aceste venituri minime oferite de către comunitățile autonome. Pe de altă parte, guvernul Spaniei, alături de sindicate, au semnat un plan de activare pentru incluziunea persoanelor în piața forței de muncă. În același timp, mizăm și pe serviciile publice de ocupare a forței de muncă. A priori, toate aceste lucruri ne indică faptul că există condițiile necesare chiar și sunt chiar excelente ca să plinim recomandarea Comisiei Europene. Însă, care este realitatea? Realitatea ne arată că în Spania există mai mult de 2 milioane de persoane șomere de multă vreme, deja de mai mult de 2 ani. Putem analiza cum, cum au evoluat cifrele din 2011, a crescut numărul de persoane cu mai mult de un milion. Dacă analizăm uh, situația și pe comunități autonome, veniturile minime diferă. Pe măsură ce piața forței de muncă și societatea noastră a sărăcit și au apărut, de exemplu, muncitorii săraci, comunitățile autonome demonstrează un grad de variație la rândul venitului minim. A crescut numărul de beneficiari, însă cantitățile primite sunt mici și nu ajung la persoanele care sunt excluse social și care cu adevărat au nevoie de acești bani. Comunitățile autonome care sunt mai bogate și au mai puține persoane posibile beneficiari au venituri minime mai înalte. Pe de altă parte, regiunile cele mai sărăcite care au venituri uh, mici sunt de zonele care au venituri mici și care ajung la și mai puține persoane. Apoi avem și măsurile care țin de politica forței de muncă și politicile în acest domeniu. Guvernul actual nu mai investește 2 din 3 euro în acest domeniu, deci reducerea a fost de 60 la, 66% în politicile de ocupare a forței de muncă. Este o reducere foarte mare la care se alătura și reducerea veniturilor uh, minime. Constatăm așadar că guvernul a luat-o într-o direcție contrară față de cea indicată de directivele de la Bruxelles și de la Comisia Europeană. Guvernul a scăzut veniturile în veniturile minime în acele comunități autonome unde PIB-ul per cap de locuitor era cel mai mic. În exemplu, s-au făcut tăieri la politicile de ocupare a forței de muncă în Castilia-La Mancha. Aici scăderea a fost de 91%. De la 265 de euro s-a trecut la investi 41 de euro. Deci acele comunități autonome care au PIB-ul mai mare au suferit tăieri mai mici. Toate aceste lucruri sunt opuse recomandărilor Comisiei. Acest lucru înseamnă că strategia aceasta a guvernului spaniol a fost un fel de mașinărie infernală. S-a flexibilizat, s-au flexibilizat disponibilizările au scăzut uh, veniturile minime, au scăzut beneficiile sociale și au scăzut și investițiile în politicile active de angajare. Pentru a lupta potriva acestei situații, guvernul și sindicatele au acest plan de activare pentru angajare și, în teorie, acest plan îndeplinește cerințele Comisiei Europene. Deci există un venit minim, există o un tutorat o consultanță pentru obținerea de locuri de muncă și alături de acest consultanță există și servicii publice de ocupare a forței de muncă. Însă, ce s-a întâmplat? Există foarte multe cerințe extrem de restrictive. Acestea sunt absolut necesare pentru obținerea venitului minim și aceste condiții numeroase sunt împotriva recomandărilor. Mai mult de 300 de mii de persoane ar fi putut să primească acest venit de 427 de euro legat de consultanță. Totuși, aceste, aceste, aceste persoane nu primesc banii, doar 31 de mii de oameni primesc acești bani pe un an în care a funcționat acest plan. Ce înseamnă acest lucru? Cerințele acestui plan de acțiune sunt extrem de exigente. Există foarte multe piedici puse în cale persoanelor excluse, în așa fel încât acestea nu pot accede la aceste beneficii. E nevoie de mai mulți consultanți, pentru că altfel nu se poate face, uh, nu se poate îndeplini această cerință de consultanță pentru ocuparea forței de muncă, pentru găsirea unui loc de lucru și de asemenea există și prea puține investiții publice în acest domeniu. O problemă importantă sunt și tinerii. După cum știți, aproximativ 60% din tinerii din Spania sunt șomeri. Avem Youth Guarantee, care, din nefericire, a fost un eșec în Spania. Persoanele care ar fi trebuit să, le, să primească acești bani nu i-au primit și nu există sistemul adecvat pentru acest sistem pentru... Nu există un cadru adecvat pentru acest sistem. Avem nevoie de un model nou de dialog social, la care să participe guvernul și actorii sociali, în așa fel încât să evalueze ce s-a întâmplat greșit cu aceste planuri. Nu trebuie să facem uh, lucrurile doar de dragul de a le face. Propunerile noastre sunt un venit minim garantat, participarea interlocutorilor sociali în politicile active de angajare, investiția în serviciile publice de angajare, și anume creșterea resurselor umane aici, și în același timp am nevo- avem nevoie de o creștere clară, o creștere clară a sprijinului economic pentru uh, politicile de ocupare a forței de muncă la nivelul din 2008. Numai astfel putem respecta recomandările Bruselului și ale Comisiei Europene. Numai astfel putem ajuta persoanele care sunt foarte îndepărtate de piața de muncă, dar care au nevoie să fie să ocupe un loc de muncă. Cea mai mare îngrijorare a noastră este următoarea. Trebuie să analizăm cu adevărat dacă aceste planuri sunt eficiente, dincolo de declarațiile guvernelor naționale. Trebuie să analizăm îndeaproape cum sunt puse în funcțiune aceste planuri în statele membre și trebuie să subliniez încă o dată faptul că în țara noastră Practic se merge în direcția contrară cele indicate. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații din uh, Spania. Cred că este foarte util și pentru munca noastră să aflăm aceste lucruri. Dau acum uh, cuvântul uh, domnului profesor Iacek Mecina. Proszę Państwa, ja bym chciał się skoncentrować na charakterystyce... Mulțumesc. Aș dori să mă concentrez asupra reformelor efectuate de Polonia în ultimii ani, când este vorba de incluziunea pe piața muncii. Punctul de pornire al analizei mele este următorul. Vă amintesc că atunci când Polonia a aderat la Uniunea Europeană, în urmă cu peste 10 ani, avea cea mai ridicat uh, nivel de ocupare și cel mai ridicat șomaj. Am luptat împotriva șomajului și a funcționat cât de cât, dar am avut de-a face și cu alte provocări în ultimii ani și anume am dorit să profităm de potențialul uh, nefolosit. Avem uh, mai multe grupuri aici, întâi șomerii, în măsură de 5 la, 50% șomeri pe termen lung, dar și mulți uh, tineri și femei. Un al doilea grup sunt persoane care lucrează cu normă parțială, dar și apoi persoane care chiar nu au un loc de muncă, doresc să se întoarcă la muncă, dar și cei care nu sunt neapărat foarte motivați. Asta ne arată, putem vedea că Polonia și-ar crește cu 16% rata de ocupare dacă ne-am concentrat asupra grupurilor uh, principale. Întâi, cei fără niciun fel de ocupație. Principalii afectați aici sunt tinerii. Acestea sunt uh, date din 2012, punctul de plecare uh, pentru reformele noastre din 2013 și 2014. Este vorba deci de tineri, de femei care cu greu reușesc să se întoarcă la locul de muncă și apoi cei care au peste 50 de ani. În general, aceste persoane nu au uh, foarte mari uh, calificări și tocmai de aceea apare riscul uh, șomajului pe termen lung. Apoi, persoanele care nu prea și doresc să se întoarcă pe piața locurilor de muncă. Și aici um, ne referim la părinți de multor femei care au, um, care au născut și care nu mai doresc apoi să se întoarcă pe piața muncii. Aceasta a fost uh, baza pe care am uh, început cu reformele. Am țintit patru domenii care au fost importante pentru noi. În primul rând, un management al riscului prin crearea de profiluri uh, pentru acești șomeri, apoi indicatori pe care i-am uh, stabilit și nou, noi instrumente de sprijin. Am creat câteva instrumente noi, mai ales pentru a oferi tinerilor sub 30 de ani acces la piață, dar apoi și femeilor și celor de peste 50 de ani. Până la urmă a fost vorba de a da oamenilor instrumente în mână astfel încât ei să poată face față cerințelor pieței. Apoi, structura publică de ocupare în Polonia este foarte complicată, există diferite niveluri și și aici trebuie intervenit prin parteneriate. Avem uh, posibilitatea de a crea parteneriate public-private, apoi avem posibilitatea de a face parteneriate public-public, dar există și există și parteneriatele public-sociale, să spunem așa, deci autoritățile trebuie să lucreze încât să fie mai eficiente. Apoi am stimulat uh, formarea și partenerii um, sociali um, gestionează acest lucru împreună, deci angajatorii și angajații. Mijloace au fost alocate mijloace uh, suplimentare, avem un așa numit uh, fond de lucru finanțat de către angajatori, însă avem și fonduri de la uh, Fondul Social European. Doresc să vă spun că acum reușim să evităm un risc, și anume când este vorba de piețe, de muncă, în care angajau numai pe cei care erau foarte ușor de angajați, practic. Dar ideea este să-i atingem și pe cei care sunt foarte departe de piața muncii, care foarte greu își găsesc un loc de muncă și aceste persoane trebuie să-și găsească un loc de muncă în domeniul privat sau în, în, în ONG-uri și așa mai departe. Și am reușit, într-adevăr, să obținem câteva rezultate în acest sens. Și fondul pentru formare este foarte important. La, or, la angajator se organizează formări am preluat 100% din, fond, din, din costurile pentru formare um, la micro-întreprinderi, de exemplu. În primul an de validitate a acestui fond, mai multe zeci de mii de lucrători au profitat de pe urma acestui program. În general, în Polonia, nu avem rezultate foarte bune în ceea ce privește formarea de-a lungul întregii vieți și am putut îmbunătăți puțin lucrurile aici. Mai avem și alte domenii în care am acționat, de exemplu, parteneriate cu patronatele. Uh, instituțiile financiare au fost puse în legătură cu um, sectorul public, iar instrumentele financiare care sprijină întreprinderile nu vor merge înspre absolvenți, ci mai degrabă înspre cei care uh, încă sunt studenți, dar uh, mai au foarte puțin timp înainte să termine. De asemenea, am creat și noi structuri de management și un tip de bonuri. Deci orice tânăr motivat primește um, niște Um, un fel de cecuri pe baza cărora poate uh, face stagii în întreprinderi. Astfel, tinerii sunt um, preluați de întreprinderi pe care până la urmă ei le-au ales. Bun, nu funcționează întotdeauna, dar uh, sunt puși la dispoziție și uh, consilieri care ajută pe acești tineri după 2014, în momentul în care această modificare a fost, au fost făcute aceste modificări pe piața locurilor de muncă, uh, rata de ocupare a crescut, ceea ce chiar este foarte important pentru Polonia. Vedem o tendință, graficul de jos arată că um, cota de ocupare crește și această tendință este una stabilă. Putem spune acum că Polonia face parte din acele țări în care șomajul scade. S-a creat o dinamică foarte bună, acum suntem la 7,1%. Dar importantă este și structura șomajului, pentru că ea se schimbă în Polonia. Cu ajutorul garanției pentru tineri, am scăzut și șomajul în rândul tinerilor, de la 28% la 21%. Și sper că, cred că în acest an vom reuși să ajungem chiar sub 20. Încercăm așadar să intervenim pe piața forței de muncă uh, și pentru cei care au peste 50 de ani. Și aici uh, încercăm să folosim fondul pentru formare, pentru a crește activitatea în rândul uh, celor mai vârstnici. șomajul în rândul uh, șomerilor pe termen lung, din păcate, crește. Deci, uh, va trebui și aici să continuăm să investim în parteneriate public-private și nu numai. Aș dori să vă spun că încercăm să îmbunătățim piața muncii, dar în același timp ne confruntăm și cu o altă provocare, și anume o segmentare puternică a pieței muncii. În ultimul an am lansat o serie de reforme și în acest an am avut contracte de muncă de drept civil și încercăm să și um, micșorăm numărul contractelor cu durată determinată. În urmă cu câțiva ani am, încerc, am început să uh, investim în um, politica familială. Am crescut concediul de maternitate, fondurile alocate și încercăm să dăm uh, alocație pentru copii, să găsim uh, Uh, și uh, să creăm locuri pentru copii până la 3 ani în creșe și grădinițe. După cum uh, spunea și antevorbitoarea mea, ne confruntăm cu o criză internațională și asta a dus și la, ten- la tensiuni în Polonia, tensiuni pe care le-am văzut și în dialogul cu partenerii sociali. În septembrie am creat o nouă structură al cărui obiectiv va fi să asigure flexibilitatea, pe de o parte, pe piața muncii, dar și securitatea. Este o nouă reformă pe care am lansat-o. Așadar, avem o eficiență, indicator de eficiență din ce în ce mai bun, putem acționa într-adevăr pe piața muncii, și asta este important uh, pentru parteneriate, pentru parteneriatele public-private, dar și pentru celelalte tipuri de parteneriat. Datorită acestor parteneriate, accesul la piața muncii este îmbunătățit. Anali activitățile suplimentare despre care vă vorbeam ne permit să creștem calitatea um, muncii și să eliminăm segmentarea pieței. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem la următorul uh, vorbitor, Paul Swain. Aveți cuvântul. Thank you very much, um, Madam Chairman, and I'm... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur uh, foarte mult în că mă aflu aici în numele colegilor mei de la OCDE care se ocupă de politica socială și politica de ocupare. Ne bucurăm foarte mult că putem să vă împărtășim din experiența noastră și modul în care strategia europeană pentru incluziune activă poate să fie încununată cu și mai mult succes decât până acum. Aș dori să vă vorbesc spre de câteva minute despre învățămintele pe care le-am uh, tras din două dimensiunea ale activității noastre care oglindesc uh, rolul pe care le pot uh, juca aceste programe de politici active pe, pe piața muncii pentru a aduce pe oameni uh, în câmpul muncii, oferindu-le locuri de muncă stabile. O dimensiune se referă la logica activării, de a aduce pe șomeri în câmpul muncii, gândindu-ne mai ales la șomerii de scurtă durată. Dar uh, aceeași, același raționament se aplică și șomerilor de lungă durată. Dar modul în care se aplică acest raționament se schimbă și se adaptează în funcție de grupuri vulnerabile cu handicap, cu probleme de sănătate, inclusiv de, de natura piedicilor care stau în calea integrării cu succes pe piața muncii. În primul rând, uh, vreau să vă prezint uh, logica acestor poziții de activare. Scopul este acela de a face din societate și din câmpul din piața muncii un spațiu mai bazat pe incluziune, pentru ca toată lumea să poată participa. Noi considerăm că există patru elemente importante, trei metode funcționale și al patrulea element este modul în care se integrează aceste prime trei elemente. primul rând, trebuie să ne asigurăm că persoanele care nu lucrează sunt motivate și încurajate să încerce să se integreze pe câmpul muncii. Pentru uh, unele persoane își caută un loc de muncă, dar Poate uneori este nevoie să se depășească unele piedici pentru a se integra cu succes pe câmp, în câmpul muncii. Iar una dintre condițiile necesare este motivația. Aceste persoane trebuie să se gândească că lucrurile vor funcționa, vor merge pentru ei și că pot să și că merită să folosească de ajutorul care le stă la dispoziție. Al doilea, al doilea aspect se numește capacitatea de ocupare a forței de muncă sporită, ceea ce înseamnă că uh, trebuie să poți oferi angajatorilor capacitatea de a fi un angajat eh, produc- productiv Uh, și um, nu toată lumea dorește, poate să facă acest lucru imediat, uneori e vorba de calificări, de formare, dar mai sunt și alte, și alte piedici de natură socială, de pildă, care împiedică succesul la locul de muncă. Al treilea aspect este faptul că trebuie să ne asigurăm că există șanse pentru persoane, pentru aceste persoane, dacă că există cerere în momentul în care sunt mai atrăgători pe piața muncii, atunci uh, trebuie să există posibilitatea de a fi angajați. Iar toate aceste trei elemente trebuie să fie văzute împreună. Aceste programe de ocupare activă se bazează pe al doilea aspect, dar, dar uh, aceste programe trebuie să țină cont de toate elementele. Și uh, pentru acesta e nevoie de o structură instituțională pentru a ne asigura că aceste elemente funcționale sunt uh, Uh, avut în vedere în mod integrat. O să mă refer acum la fiecare element. Mă refer și o să mă refer la piedicile din calea ocupării pentru anumite grupuri, care sunt provocările sociale față de situația unei persoane care are o, care a avut un loc de muncă stabil, dar și l-a pierdut și poate caută un loc de muncă, este gata să se întoarcă pe, în câmpul muncii și, și cazuri mai dificile. ceea ce privește motivarea, motivația, uneori o, la OCD și nu numai se vorbește despre despre elementul atrăgător din punct de vedere economic, salariile și măsurați ajutorul de șomaj și, și că pentru a primi ajutor de șomaj trebuie să te angajezi, să cauți un loc de muncă, să te întorci în câmpul muncii cât mai rapid cu putință. Dar pentru cei care sunt mai departe de piața muncii, există două mm, adaptări necesare. S-ar putea ca aceste persoane să fie descurajate de faptul că piața, de piața, situația pe piața muncii și nu poate nu cred că acolo pot să găsească ceea ce caută. În primul rând, e nevoie de consiliere. Trebuie să își dea seama că există o strategie pentru reintegrarea în piața, pe piața muncii și uneori este uh, util acest proces uh, și e nevoie de un plan pe mai multe etape cu consilierii uh, din piața, de pe piața muncii pentru a ajuta aceste persoane să-și găsească un loc de muncă și să depășească obstacolele pe, cu care se confruntă. Iar aici e vorba și despre condiționalitatea, de pildă ajutorul de șomaj. Această condiționalitate ar trebui să fie interpretată ca fiind, ca fiind o așteptare după consiliere, deci să se să folosească acea asistență de care au beneficiat, nu neapărat să caute un loc de muncă imediat, dar să încerce să se pregătească pentru a intra pe câmp, în câmpul muncii. În ceea ce privește capacitatea de a fi angajat, aici intră în joc formările, calificările, în uh, învățământul uh, pe internet, dacă e vorba de migranți, ar putea să aibă nevoie de cursuri de limbă și așa mai departe. Și aici aș dori să vă spun că este foarte important ca ca această asistență să fie oferită în contextul unui plan integrat pe care să-l înțeleagă și persoanele, înțelegând astfel că acestea vor duce la un loc de muncă și îi vor ajuta să găsească o slujbă potrivită, fiindcă se vor folosi de aceste modalități în care și-au îmbunătățit uh, capacitatea de a contribui pe piața muncii. Și în aspectul 3 șansele care se ivesc aici de angajare, trebuie să existe um, ofertă în momentul în care aceste persoane și-au îmbunătățit capacitatea de a fi angajați și trebuie ajutat să înceapă căutarea unui loc de muncă. Serviciul de ocupare a forței de muncă mm, public instituția, este instituția care oferă în mod normal această intermediere între angajator și persoane care își caută de lucru pentru a găsi persoana potrivită pentru slujba potrivită, iar pentru șomerii de lungă durată, care poate sunt afectați de un handicap parțial sau provin dintr-o familie de migranți, este important ca aceste servicii și consilierii, intermediarii să înțeleagă nevoile angajaților și uh, trebuie să înțeleagă că uneori e nevoie să se să aibă loc niște adaptări pentru ca persoana respectivă să-și poată prelua locul de muncă și trebuie să existe această înțelegere între angajatori și intermediari și persoanele care își caută un loc de muncă. Persoanele care uh, au fost uh, șomere mult timp au nevoie poate de un loc de muncă sigur uh, și la adăpost unde să-și recapete încrederea și să-și redobnească calificările. Am, uh, am citit un raport foarte interesant uh, al Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiilor de incluziune activă. Un raport extrem de interesant unde, cu care a fost de acord cu o excepție. Există îngrijorarea că adesea în aceste programe se, se aleg numai elementele interesante și se ajută persoanele, numai persoanele care se pot intriga ușor pe piața muncii și se, sunt lăsate de izbeli și de persoanele care au mai multe probleme. În momentul în care există resurse necesare, nu trebuie favorizat un grup sau altul fiindcă pot fi ajutați șomerii de scurtă durată să se reintegreze în câmpul muncii, dar, a, dar asta nu înseamnă că, că și șomerii de lungă durată își vor găsi de lucru, fiindcă orice angajator, în momentul în care are de ales uh, între un, o persoană care nu a lucrat de o lună, două sau un șomer de lungă durată, bineînțeles că îl va alege pe cel din tâi. Și atunci va fi mult mai greu să-i ajut, ajutăm uh, pe cei care, bineînțeles, reprezintă un factor de risc pentru angajatori. Deci, uh, nu. Dacă ajutăm un grup cu mai multe dificultăți mai mult, nu înseamnă că uh, nu sunt ajutate și celelalte grupuri. Bineînțeles, în mod realist, câteodată resursele nu sunt suficiente pentru toate grupurile, dar uh, trebuie să ne dăm seama că că trebuie um, ajutați în egală măsură șomerii de lungă durată ca cei de scurtă durată. Apoi, la, în ceea ce privește nivelul instituțional, cred că întrebarea care se pune aici este uh, politicile care um, care funcționează în cazul uh, șomerilor de scurtă durată funcționează și pentru grupuri mai vulnerabile de șomeri de lungă durată, cum ar fi uh, părinți care au avut grijă de copii o perioadă lungă de timp. Eu cred că nu um, contează dacă, avem, dacă există o agenție unică sau agenții specializate în ceea ce privește integrarea pe um, piața muncii. Recent am analizat uh, situația sănătății mentale în ceea ce privește reintegrarea pe piața muncii și există și există metode diferite. Uneori mm, se folosește experiența din domeniu în uh, agențiile pentru laborale unde se lucrează cu psihologi și așa mai departe. În alte locuri există servicii de sănătate care care oferă consiliere persoanelor cu probleme cu tulburări mentale. Este important să există un pachet integrat de servicii care să ajungă la persoanele care au nevoie de ajutor. Iată doar câteva observații de ordin general. Vă mulțumesc pentru atenție. Dziękuję bardzo, Mr. Paul Swaim. Ja myślę, że Mulțumesc foarte mult. Aloc, să vă słowa. Cred că responsabilitatea pot ajuta și responsabilizarea pot ajuta pentru a uh, combate șomajul uh, în Europa. Am cer scuze că nu am putut veni mai devreme, am avut alte angajamente. Are cuvântul acum domnul Luc Zelderlu, secretar general al Asociației de Furnizare de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități. Vă rog. Uh, good afternoon, everybody. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. În primul rând aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, pentru faptul că m-a invitat aici ca să vă împărtășesc câteva idei, câteva gânduri cu privire la politicile de activare a pieței forței de muncă. Noi dorim să analizăm uh, practicile și experiențele de la nivelul cel mai de bază din întreaga Europa. Ce este EASPD? Este o rețea europeană de servicii pentru persoanele cu dizabilități. Noi reprezentăm mai mult de 11.000 de organizații. Aceste organizații sunt active în întreaga Uniune Europeană. Aproximativ o treime din aceste organizații furnizează servicii care țin de ocuparea forței de muncă, pregătire vocațională și așa mai departe. Deci, tematica acestei audieri este foarte importantă pentru noi. Când mă întreabă oamenii care este obiectivul nostru principal, întotdeauna răspunsul este acesta. Noi dorim să ajungem la coeziune socială și la angajarea persoanelor cu dizabilități. În o prima parte a discursului meu aș dori să fac câteva observații de natură generală. În a doua parte am să vă prezint rezultatele unei analize pe care am întreprins-o pe tematica acestor proiecte de ocupare a forței de muncă. Haideți să începem așadar cu câteva remarci mai generale În primul rând, eu cred că este important să încercăm să ne distanțăm de limbajul ofensator pe care îl folosim. În continuare, vorbim despre oameni distanțați de piața forței de muncă, oameni aflați la care distanță. Și, într-o oarecare măsură, fără să avem această intenție, îi învinovățim pe oameni pentru faptul că nu au un loc de muncă. Această atitudine a noastră inconștientă ne face să credem în același timp că piața forței de muncă este, ceva, este un monolit, este ceva care nu poate fi influențat, nu poate fi, nu este maleabil deloc. Eu ce, ce am constatat din analiza unor programe din întreaga Europa? Cele mai de succes programe sunt cele unde nu lucrez doar alături de oameni, ci și alături de piața forței de muncă, de întreprinderi. Astfel poți modifica profilurile locurilor de muncă și astfel se poate ajunge la o potrivire între abilitățile oamenilor și uh, cerințe. Deci este nevoie ca angajatorii și piața forței de muncă în general să se distanțeze de aceste formulări care exclud oameni. Un al doilea aspect, efectele crizei. Criza încă nu s-a terminat. Din crizele anterioare am constatat că sectorul social, educațional și așa mai departe, toate aceste sectoare sunt afectate mai târziu, dar pentru mai multă vreme, cu, cu un impact mult mai mare decât celelalte sectoare ale societății. Impactul măsurilor de austeritate se resimte abia acum, constatăm aceste efecte, de exemplu, la rând, în rândul familiilor cu un membru cu dizabilități. Aceste familii au pierdut cantități importante de venit. De asemenea, s-a pierdut și din calitatea serviciilor. La ora actuală, majoritatea serviciilor sociale, care într-o oarecare măsură puteau să compenseze măsurile de austeritate, au făcut acest lucru disponibilizând oameni. Deci sunt mai puțini oameni disponibili, angajați, care să ofere servicii de sprijin. Și mai îngrijorător este faptul că, de exemplu, angajarea sprijinită. Ca un unic exemplu. Toate aceste agenții de angajare sprijinită au suferit mult mai mult de pe urma, de pe urma măsurilor de austeritate decât celelalte modele mai învechite de sprijin. Este ciudat că chiar și aceste modele care au un randament de 1 la 5 euro investiți, deci aceste modele de organizare au avut mai mult de suferit de pe urma crizei decât altele. Acestea sunt principalele noastre îngrijorări. Toate aceste elemente sunt esențiale. Sprijinul pentru venit reprezintă abilitatea de a participa în societate. Serviciile de calitate sunt și ele importante. Serviciile de multe ori permit respectarea drepturilor omului și permit reincluderea cetățenilor pe piața, pe piața forței de muncă. Și apoi există și strategiile de angajare. Toate cele trei elemente sunt esențiale și fără una dintre, unul dintre ele, întreaga strategie se poate prăbuși. Acum aș dori să vă prezint niște rezultate ale unei analize a factorilor de succes organizate în peste 25 de proiecte internaționale. Am rezumat ace aceste rezultate în patru concepte esențiale. Este un acronim în limba engleză. Acronimul este STAR, cooperarea actorilor relevanți, acțiuni țintite, disponibilitatea sprijinului și dezvoltări în cercetare pe baza dovezilor. Și am să vă vorbesc pe rând despre fiecare dintre acești factori. Haideți să începem cu cooperarea actorilor relevanți. Antevorbitorii au subliniat cât de important este acest element. Dacă dorim succes, atunci toți actorii trebuie să fie implicați. Autoritățile, agențiile de angajare, angajatorii, bineînțeles, agențiile de sprijin și persoanele vizate și reprezentanții acestora. Doar atunci când toți acești actori se află la masa de dezbatere, vom putea avea măsuri de succes și strategii de succes. Este o provocare, într-adevăr, să înregistrăm progrese în acest sens. Avem nevoie de platforme la nivel regional și local, în cadrul cărora să se întâlnească toți acești diversi actori ca să dezvolte strategii care cu adevărat funcționează. Un al doilea element al strategiilor de succes îl reprezintă acțiunile țintite în cadrul politicilor generale în cadrul acestora trebuie să existe acțiuni țintite. Ele trebuie să se bazeze pe o abordare individualizată, personalizată, care să țină seama, după cum spuneam adineaori, de capacitățile oamenilor. Trebuie să ne concentrăm pe capacitățile oamenilor și nu pe dizabilitățile lor. Firmele, întreprinderile, nu caută dizabilități, ci caută abilități. Și noi pe acest lucru trebuie să ne concentrăm. Trebuie să facem potrivirea corectă între ceea ce poate aduce o persoană unei întreprinderi și ce, poate, și ce are nevoie o întreprindere. Reprezentantul OCDE a spus acest lucru. Munca trebuie să plătească, să fie plătită. Trebuie să analizăm toate aceste bariere care apar în foarte multe țări europene. Ca să vă dau un singur exemplu de acțiuni țintite, am să spun următoarele. Recent, ONU a dat niște recomandări cu privire la implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În această recomandare, ONU a spus că UE nu reușește să respecte recomandările privind angajarea persoanelor cu dizabilități. Poate că ar fi nevoie aici, la Bruxelles sau la Strasburg, de o agenție care să sprijine angajarea persoanelor cu dizabilități în instituțiile europene. Un al treilea pilon reprezintă disponibilitatea sprijinului. Oamenii totdeauna se gândesc că da, trebuie să-i sprijinim pe cei cu dizabilități. Corect. Și angajatorul însă are nevoie de sprijin. Sistemul nostru juridic și cadrul de sprijin sunt mult prea complicate. Compensațiile pentru pierderea de productivitate sunt uh, complicate, așadar e nevoie de sprijin și pentru angajatori, în așa fel încât ei să înțeleagă mai bine mecanismul, în așa fel încât să ne asigurăm că o persoană cu nevoie, cu nevoie de sprijin poate să contribuie la succesul unei firme și nu este doar o povară. Noi suntem mulțumiți de felul în care sunt incluse aceste idei în noul cadru de politici care vizează persoanele care sunt șumere de multă vreme. Deci nu este vorba doar de a oferi sprijin persoanelor individuale, ci și de a oferi sprijin autorităților și angajatorilor. Un ultim pilon, cercetări bazate pe dovezi și politici bazate pe dovezi. De multe ori, constatăm că în acest domeniu politicile se bazează pe presupuneri, pe anumite idei preconcepute, nu pe informații concrete. Dacă e să analizăm anumite statistici, constatăm trenduri, tendințe diferite de măsurile pe care le luăm de fapt. De aceea este nevoie să avem date solide pe care să ne bazăm cercetările. În concluzie, avem nevoie de cele trei elemente pe care le-am menționat adinaori, dar trebuie să considerăm că acești trei piloni au toți aceeași importanță. Dacă îl ratăm pe unul, întreaga strategie se va prăbuși. De aceea este important, de asemenea este important să avem un limbaj mult mai pozitiv care să nu îi învinovățească pe șomeri. Și o altă concluzie a mea este că criza încă nu s-a încheiat. Așadar, trebuie să evităm să mai uh, cauzăm uh, probleme sistemelor acestora Este într-adevăr posibil să avem intervenții de succes dacă, in, dacă implementăm această abordare STAR, acronimul în engleză despre care vă spuneam, cu toate cele cinci elemente. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much, Mr. Luke Zelderlu. Mulțumim, domnule Luke Zelderlu. Ați spus că la nivel european s-ar putea crea o agenție pentru persoane cu dizabilități. În comisia noastră ne bazăm pe EURES. Dorim ca această instituție ca cei care dorim să consolidăm această instituție care ajută la căutarea unui loc de muncă. Poate că această instituție ar trebui să sprijine mai mult persoanele cu dizabilități. Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Am să-i dau acum uh, cuvântul domnului Steven Tobin de la Organizația Internațională a Muncii. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Organizației Internaționale a Muncii, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Mă gândesc la cele trei um, domenii identificate în strategie și aș vrea să subliniez astăzi un fel de lecții, învățăminte, 10 um, la număr uh, pe care le considerăm cheie. Poate că unele se vor uh, suprapune cu ceea ce au spus antevorbitorii, um, dar voi încerca să adaug și unele detalii noi. Ideea este să vedem ce putem face pe termen scurt cu aceste provocări, ce, care ar fi măsurile pe care le-am putea lua pe termen mediu și care ar fi unele măsuri um, complementare și de sprijin, mai ales în contextul european. Pe termen scurt, se pot face mai multe lucruri. Primul uh, și probabil cel mai important este că resursele alocate uh, politicilor de piața muncii nu sunt aliniate cu obiectivele. Între 2011 și 2013 s-a dublat șomajul, șomajul pe termen lung. Între timp, uh, acest șomaj a crescut în continuare. Avem aproximativ 12 milioane de persoane care au căutat un loc de muncă de mai mult de un an. Însă, în această perioadă, fondurile pentru politicile din acest domeniu au scăzut. Fondurile au scăzut ca procentaj din PIB, ceea ce înseamnă că um, în țările în care creșterea a fost una negativă, um, scăderea a fost practic una și mai mare. Deci, iată, fondurile alocate nu corespund deloc magnitudinii problemei. În ceea ce privește chestiunile financiare, politicile pot să fie neutre din punct de, din punct de vedere fiscal dacă sunt bine gestionate. Pot să ajute oamenii să-și găsească un loc de muncă, ceea ce înseamnă nu numai că nu mai primesc uh, ajutoare, ci și că Uh, câștigă un salariu și plătesc taxe. Deci, practic, uh, um, ajutoarele pentru aceste persoane trebuie văzute ca investiții, nu ca și costuri. Apoi, știu că este dificil să ne gândim la o situație în care șomajul este aproape de 5-6%, însă îmi amintesc că um, când lucram în urmă cu 10 ani la nivel național, și credeam că ne apropiem de ocuparea uh, completă și ne întrebam cum putem integra persoanele um, care sunt mai, distan- mai la distanță de, forța, de piața muncii și am constatat că e dificil Acum suntem într-o perioadă cu șomaj de aproximativ 10%, lucrurile se îmbunătățesc uh, puțin, dar costul lipsei de acțiune acum va fi foarte ridicat mai târziu. Din nou, pe termen uh, scurt, câteva componente active. Mă refer aici la compoziția tipului de cheltuieli. În ceea ce privește unele din uh, barierele din acest domeniu, am vrea să se pună accentul mai mult pe chestiuni precum formarea, care aduc beneficii pe termen mediu. Mergând mai departe, mi se pare important să fie țintit dezavantajul, nu doar cei dezavantajați. Deci nu este suficient să avem un program pentru tineri. Um, nu este suficient să avem uh, un program pentru persoane cu dizabilități. Este insuficient. Trebuie să înțelegem mai bine care sunt barierele către o piață a muncii inclusivă. Poate uh, o persoană nu are permis și nu poate să meargă la locul de muncă. Ideea nu este să ne gândim doar la un grup, trebuie să ne gândim la barierele care stau în calea acestor persoane. Încă două elemente mici, dar foarte importante, 4 uh, și 5. Contactul cu persoanele și implicarea partenerilor sociali. Trebuie să înțelegem nevoile acestor oameni, care sunt obstacolele cu care se confruntă și care ar fi potențialul lor pentru viitor. Știu că în domeniul serviciilor de ocupare, de găsirea unui loc de muncă, se vorbește mult despre digitalizare, tehnologie și așa mai departe, foarte bine. Este binevenit. Însă, pentru unele dintre aceste persoane este nevoie de mai mult contact și apoi implicarea partenerilor sociali numai după ce discutăm cu anumite grupuri putem să înțelegem care sunt de fapt problemele reale. Eu pot să stau la mine în birou în Geneva și să vă spun că există o neconcordanță între competențe și cerințele pieței, dar este important să discutăm cu cei uh, afectați. Asta ar ajuta și în ceea ce privește uh, participarea la programe, pentru că uneori este foarte scăzută. Pe termen mediu, două chestiuni. Voi începe cu numărul 7. Formarea pe întreg parcursul vieții. Este important ca de-a lungul întregii vieți competențele să fie actualizate. Să ne asigurăm că dacă cineva își pierde locuri de muncă, se face investiția necesară pentru a-i readuce uh, pe un post. Încă un lucru similar este intervenția um, cât se poate de repede. Și asta, la asta mă refer nu când o persoană pierde, își pierde locul de muncă imediat atunci. Cred că putem să intervenim și când cineva are deja un loc de muncă. La un moment dat lucram cu un um, oficiu din Canada care vorbea cu angajatorii, de exemplu, întreba care sunt sectoarele supuse riscului, mergeau la locul de, la locul de muncă al oamenilor și explicau acestea sunt serviciile pe care le oferim și așa mai departe. Deci, uh, cred că trebuie să fim mai proactivi. Trebuie să ne gândim la cei care sunt excluși pe termen lung, bineînțeles, dar pe termen mediu, trebuie să ne gândim și la cei care sunt pe cale să-și piardă locul de muncă și la cei care ar putea, la un moment dat, um, să-și piardă locul de muncă. Apoi, în ceea ce privește măsurile complementare, nu pot decât să subliniez această idee a evaluării. Prin evaluare, vreau să spun, nu numai colectarea datelor, mă refer și la uh, indicatori de bază, la, grupuri, la identificarea unor grupuri de control și practic să înțelegem ce funcționează în diferite circunstanțe. Nu este vorba de monitorizare și evaluare, nu este vorba de 70% dintre nu e vorba de a spune 70% sunt mulțumiți de program, 80, la 80% le place consilierul lor și nici X% și-au găsit un loc de muncă. Întrebarea este câți oameni și-au găsit un loc de muncă datorită programului. Uh, și asta este o întrebare foarte diferită din punct de vedere al cercetării. Pe termen lung trebuie să ne gândim la investiții ca o parte a uh, programului și trebuie să investiții în metode de evaluare um, care să ne dea rezultate bune. Și bineînțeles, pentru asta este nevoie de capacitate, capacitate instituțională. Am menționat asta de mai multe ori. Trebuie să înțelegem că dacă un uh, serviciu sau un oficiu um, colectează date, dacă discută cu angajator, dacă um, trebuie să facă evaluare, asta necesită resurse, dar noi considerăm că pe termen lung merită investiția. Și un ultim punct care cred eu că merită o atenție suplimentară este următorul. Putem spune, da, foarte bine, mulțumesc foarte mult, dar dacă nu sunt locuri de muncă disponibile, ce ne facem? Este important acest punct. Trebuie să ne gândim foarte mult și la partea de cerere. Și asta este o provocare. În același timp, um, există instrumente, cum ar fi planul de investiții Juncker, Uh, care are ca scop uh, creșterea economică și sperăm crearea de locuri de muncă. La OIM am uh, publicat un raport referitor la crearea de locuri de muncă prin planul Juncker. Și ideea este să nu luăm în considerare locurile de muncă create în, adopta, în punerea în aplicare acestor programe. Și cred că și apoi uh, considerăm că trebuie să facă o evaluare a programului. Pentru a ajunge la concluzii, aș spune că magnitudinea problemei trebuie să își găsească o soluție pe măsură. Trebuie să discutăm, să intrăm în contact, să dialogăm cu aceste grupuri, să aflăm nevoile lor uh, reale și ale grupurilor și a persoanelor. Nu putem să țintim numai un grup, ci trebuie să țintim și obstacolul cu care se confruntă și apoi partea de cerere și de ofertă trebuie să coopereze, fie că asta face parte din program, fie că aducem partea de cerere la masa discuțiilor prin ceva cum este planul Juncker. Deci, în general, să avem o să dezvoltăm o cultură a evaluării uh, rezultatelor și a vedea ce face ca lucrurile să funcționeze. Mulțumesc! Mulțumim! Și a spus că cel mai important este să putem defini obstacolele, barierele. Și așa este. Nu trebuie să ne temem ci să căutăm definiții uh, pentru a cunoaște cu, mm, cu ce luptăm. Voi da cuvântul acum uh, coordonatorilor. Întâi, uh, domnul Heinz Becker, coordonator al PP. O să fiu succint, fiindcă am venit târziu, din păcate. Am urmărit uh, ultima parte a prezentării și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat experiența dumneavoastră. Nu vreau să trag concluzii acum, fiindcă suntem încă în, sta, în, în faza de învățare și o să lăsăm asta pe mai târziu. Vă mulțumesc. Thank you very much. Jutta Steinruck, Socialiști-Democrații. Yeah, Jutta Steinruck, mulțumesc foarte mult în numele socialiștilor și democraților. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Mi se pare important să ne confruntăm cu situația din statele noastre membre și să analizăm diferite eh, exemple, iar mi se pare important și să uh, discutăm cu instituții care au o privire mai de ansamblu. Asta este una dintre marile noastre probleme. Combatem șomajul în rândul tinerilor, în rândul celor care sunt șomeri de foarte mult timp, dar așa, și așa este, trebuie să creem locuri de muncă. Ați spus, mai este mult loc uh, pentru aceste teme de casă pe care trebuie să ni le facem. Eu vin dintr-un stat membru în care încercăm să integrăm mai bine pe piața muncii șomerii pe termen lung. Și mi s-a părut foarte interesantă ideea de a găsi soluții adaptate. Ideea uh, fiind uh, nu numai să le găsim orice fel de loc de muncă, numai ca să dăm bine statistici, ci pentru că am văzut că acești oameni își pierd locul de muncă foarte repede dacă nu găsim o soluție reală pentru ei. Trebuie să fie vorba de o calificare durabilă care să le permită menținerea unui loc de muncă. Și asta intră în contradicție cu ideea că trebuie să acționăm repede. Asta este însă ideea este și că trebuie să acționăm rapid. Este și ideea uh, garanției pentru tineri, um, ca tinerii să nu fie șomeri timp de uh, foarte mult timp. Apoi, ați spus că trebuie reuniți toți actorii la masa discuțiilor. Și mă uit la situația dumneavoastră din Spania și am senzația că lucrurile sunt exact invers. În Polonia mi se pare că există unele evoluții, dacă am înțeles uh, corect, faptul că dialogul social joacă un rol mai important decât în uh, trecut și că înregistrați succese cu asta. Apoi, în Europa ne confruntăm cu noi provocări pe piața muncii. Ce credeți că ar trebui să facem altfel? Avem probleme um, de mai mult timp, avem unele abordări care funcționează parțial, pentru că punem la dispoziție fonduri, facem schimburi de bune practici, dar um, lucrurile nu funcționează peste tot. Nu știu de cât timp vorbim despre garanția pentru tineri și noi toți din toate grupurile suntem disperați că multe state membre reduc fondurile, dar nu uh, rezolvă problemele pe termen lung. Și cred că asta s-a întâmplat uh, cu politica de austeritate și sper că totuși uh, s-a înțeles că avem nevoie de investiții acum pentru a evita um, datoriile din viitor. Mulțumesc. Am să dau cuvântul vorbitorilor pentru răspuns. Încep cu doamna Santiana Valejo. La eh, las soluciones eh, Mai întâi s-ar face valori cu indicatori foarte clari cu privire la ceea ce se face și nu se face cu banii din fonduri. În ceea ce privește fondul privind garantarea pentru tineret, într-adevăr, în Spania acesta are eș- înregistrează un eșec, pentru că s-a pus în practică un sistem absolut ineficient. Și banii nu ajung la, la acele categorii care sunt ținta acestui fond, tinerii. În momentul în care e un astfel de fond și nu ai un sistem coerent, atunci vei avea un eșec. Trebuie ca sindicatele să dialogueze cu, cu angajatorii și cu tinerii. Însă, în calea tinerilor nu se pun decât piedici. Există niște cerințe pentru a obține acel ajutor, însă cerințele sunt extrem de înalte, extrem de exigente. Este imposibil să obții ceva pe baza celor cerințe. se îndeplinesc cerințele pe hârtie, cerințele de la Bruxelles și din partea comunității europene, însă, în realitate, nu există decât piedici, obstacole. Acei bani nu pot fi cheltuiți în mod real, în așa fel încât să fie puse în aplicare măsuri pentru a lupta împotriva problemelor. În mod clar avem o problemă de ocupare a forței de muncă, dar în același timp este adevărat că toate tăierile care au loc în Spania după cum am spus în prezentarea mea, toate tăierile au afectat în mod direct programele de politici active care oferau posibilitatea persoanelor uh, neangajate să studieze, de exemplu, și în același timp să primească un venit și apoi să poată avea un parcurs către un loc de muncă. Deci s-au făcut tăieri în rândul uh, consultanților acestor persoane, de exemplu, sau în rândul serviciilor publice. Bineînțeles, vom continua să cerem mai mulți bani, dar noi trebuie să analizăm cu foarte mare eficiență cum sunt utilizați acei bani și dacă acei bani sunt cu adevărat disponibili tinerilor. Pentru că, după cum spuneam, condițiile din Spania sunt extrem de exigente. Există comunități autonome care nu și-au cheltuit banii pe care i-au primit, nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că s-au impus niște condiții extrem de dure pentru a fi cheltuiți acești bani. Czy pan profesor Jacenek Męcina chciałby? Bardzo proszę. Tak. Najpierw... Domnule profesor, vă rog, vă dau și noastră cuvântul. Da, mulțumesc. Întâi referitor la dialogul social și în contextul schimbărilor politice în Polonia după alegeri. Eu consider că dialogul social este unul foarte important și pentru dezbaterea publică. De la începutul transformării, Polonia a ales o versiune dificilă a acestui dialog social. A fost inclu- au fost incluse sindicatele, angajatorii, dar și guvernul în care și acesta participă la negocieri. Anul 2013 a fost un an în care acest dialog a fost unul dificil. Pe termen scurt, timp de o vreme a fost întrerupt acest dialog social, apoi a fost reluat. Am participat și eu la acest dialog social. Pe 11 septembrie S-a adoptat o nouă lege foarte novatoare. Partenerii sociali, practic, uh, au ajuns să facă legislație. Au stabilit posibilitatea de a duce negocieri și de a ajunge la acorduri. Dar nu vreau nici să exagerez acest dialog social nu este întotdeauna fructuos. Uneori condițiile sunt foarte dificile, așa ca în ultimii ani. Am avut de-a face cu diferite bariere, de exemplu, în ceea ce privește vârsta de pensionare, am avut și uh, tensiuni sociale și de aceea nu am reușit să ajungem la un consens. Dar eu cred că totuși este important să discutăm unii cu alții. Încă o dată, referitor la cele trei elemente pe care le-ați menționat. Am uh, efectuat o reformă importantă a politicii noastre de ocupare. În guvernul antecedent am fost responsabil pentru asta. Am căutat moduri să garantăm asta pentru a avea cea mai mare mm, eficiență. Următorul lucru aș dori să-l spun despre asta. Oficiile publice de, mm, munc, de, de forța muncii dacă funcționează eficient, cresc gradul de ocupare. Avem nevoie de psihologi, de asistenți uh, sociali și așa mai departe. Noi am ales un model intermediar. Parteneriatul este important pentru noi. De exemplu, parteneriatele public-private. De exemplu, persoanele amenințate de marginalizare socială sunt sprijinite de două structuri, de oficiile forței muncii, dar și de alte structuri. Apoi, aceste oficii caută persoanele cele mai marginalizate și cu ajutorul uh, măsurilor adoptate de guvern, putem acorda un sprijin individualizat. Acum ne gândim dacă aceste competențe ale oficiilor forței muncii nu pot fi folosite pentru a reduce numărul uh, concedierilor. Deci, în loc să se restructureze ocuparea, am putea uh, impulsiona angajatorii ca în loc să dea oameni afară, să caute alte persoane care corespund mai bine cu profilul căutat. Pentru că până la urmă și ă, concedierile costă. Trebuie să li se plătească unele salarii compensatorii și așa mai departe. Și toate acestea costă. și angajatorul apoi trebuie să contribuie la costurile pentru găsirea unui nou loc de muncă de către această persoană. Deci, iată, există costuri. Încercăm să vedem în domeniul public dacă funcționează ideile noastre și atunci, și după aceea, poate și în sectorul privat. Sectorul financiar, sectorul tehnologic, sunt domenii în care se concedează mult, dar se și angajează mult Al treilea element, când este vorba de toate aceste parteneriate. Avem garanția pentru tineri și poate că lucrurile sunt mai ușoare în Polonia. În anii 90 am uh, lucrat deja foarte mult în acest domeniu. În 95 până în 2000 am avut uh, câteva milioane uh, de tineri pe care i-am integrat pe piața muncii am avut uh, noi locuri de muncă, dar și un uh, nivel de șomaj ridicat. Pot să spun că am trecut deja prin, uh, prin astfel de experiențe. Chiar înainte de aderare um, am avut programe pentru tineri, pentru că șomajul era foarte ridicat în rândul lor. Deci, pe lângă ceea ce fac oficiile forței muncii, organizăm la nivel regional anumite pro- programe. Dar am prevăzut și un alt model uh, și anume un, un fel de a obține o diplomă printr-un stagiu, un loc ca un student să facă o lucrare de diplomă, um, cu coordonatorul său face un proiect care Uh, poate la final să ducă chiar la crearea unui startup. Da, foarte pe scurt, uh, un lucru interesant uh, a fost care sunt soluțiile noi și Vreau să vă spun că mm, și pe mine m-a interesat, pe mine m-a interesat acest subiect, programele de ocupare de mult timp și nu există idei, prea puține idei sunt cu totul noi, fiindcă nu poți să faci foarte multe lucruri, trebuie să pui în legătură persoanele care își caută un loc de muncă cu angajatori, să intermediezi, să oferi calificări și așa mai departe. Ceea deci ce poți să faci în mod nou este să combini idei mai vechi sau să îți dai seama că un element uh, funcționează și să fie folosit mai mult. Aș vrea să subliniez un lucru important. Uh, politicile de activare pun prea mult accent pe tra- trecerea, tranziția de la șomer la angajat și se neglijează unele acțiuni care ar fi putut Uh, fi luate mai devreme pentru a preîntâmpina o situație de șomaj sau um, acțiuni care pot fi luate în um, timpul carierei sau în timpul în care persoanele sunt în câmpul muncii. În ceea ce privește prevenirea, mai, în mai multe cărți s-a observat că persoane care primesc, primesc ajutor pentru uh, handicap sunt uh, mai degrabă tineri care primesc uh, ajutor pentru handicap uh, din cauza unor tulburări mentale. Deci nu am putea face ceva pentru a-i ajuta pe acești tineri înainte să abandoneze școlarizarea sau să devină șomeri. Asta mm, credem noi din cauza stigmatizării sociale a bolilor mentale uh, și problemelor emoționale, e foarte greu să cauți ajutor, ajutor uh, psihoterapeutic. Uh, în unele țări sau se, ofere, se oferă formare în școli, în, uh, se oferă consiliere și la nivelul sistemelor de învățământ și în câmpul muncii pentru a identifica problemele de, problemele de boli mentale, pentru a se recunoaște această problemă de la uh, de la început uh, pentru a se recunoaște existența lor și pentru a găsi soluții și persoanele care suferă de mm, aceste probleme să știe unde se pot duce, să de cine se pot uh, întoarce. Apoi, în momentul în care um, șomerii de lungă durată se reîntorc în, în câmpul muncii, Există și, există și uh, măsuri de, de sprijin a acestor persoane din punct de vedere psihologic. Uh, odată ce și-au au reintegrat câmpul muncii. Deci este, mai import, este la fel de important ce se întâmplă înainte și după momentul în care se obține un loc de muncă. Mulțumesc. Vreau să fac câteva observații generale. În primul rând, în ceea ce privește dialogul social, spre domnul Tobin, da, acesta este foarte important, este foarte important ca Um, la masa discuțiilor să se află autoritățile, angajații și angajatorii, dar nu e suficient. În momentul în care se discută politice, bineînțeles, trebuie în egală măsură să există, să există implicarea și, și a societății civile, așa cum încercam să spun în, în primul pilon al strategiilor de succes. Trebuie să, existe, existe implic, să fie implicați în discuții și cei care oferă sprijin, astfel s-ar putea, cei care oferă consiliere, ar, altfel s-ar putea ca sistemul la care se ajunge să nu funcționeze pentru anumite grupuri. În ceea ce privește noile provocări de pe piața muncii și cum să facem fața acestora, organizația mea a strâns modele de bună practică. E deja a doua oară când am făcut acest lucru, care au fost folosite și puse la punct în diverse țări europene. Puteți găsi asta pe site-ul nostru în mai multe limbi. Am uh, oferit uh, deja premii unor um, organizații care au um, o prestație um, de peste medie și care au folosit și pus la punct metodologii ce funcționează, iar una dintre metodele care s-au dovedit uh, a fi bune este diversitatea la nivelul uh, forței de muncă și accentul pus de către acesta de, la nivelul angajatorilor o forță de muncă diversă este mai creatoare, mai creativă, mai inovatoare. Deci acest lucru este foarte important la nivelul angajatorilor. Iar piatra de temelie a acestei diversități într-o întreprindere reprezintă modelarea um, meserilor, locurilor de muncă. Se încearcă restructurarea procesului de muncă în funcție de calificările persoanei și, și deprinderile sale pentru a exista o bună îmbinare între, între locul de muncă și, uh, angaja, și angajat. Iar în momentul în care se întâmplă acest lucru, atunci persoanele cu probleme, cu handicap, cu probleme psihosociale, își uh, găsesc un loc de muncă ușor. Deci modelarea, sculptarea acestor, uh, sculptarea, modelarea locurilor de muncă este un lucru foarte important. În ceea ce este garanția pentru uh, tineri. A fost menționată de mai multe ori aceasta în, în ță, există țări în care este pusă în aplicare ca o garanție pe perioada de șase luni, așa cum s-a spus deja pentru persoanele cu handicap, cu probleme psihosociale, o, această perioadă este insuficientă. Nu este suficient șase luni, trebuie să se ofere sprijin continuu și să se pune la punct um, o, un plan de, ca, pentru întreaga carieră. Dacă se dorește o intervenție încunată cu succes. Deci, în afară de dialogul social, de a aduce la masa discuțiilor toți actorii, modele inovatoare, trebuie să ne gândim și la planificarea carierei, care joacă un rol foarte important, nu numai pentru a, um, a face pe oameni să um, își găsească o slujbă, ci pentru a-și o putea păstra. Și încă un lucru despre care nu s-a vorbit astăzi, și poate care uh, trebuie discutat este aparatul um, semestrul european. Această mașinărie ar putea fi folosită în, în mod mult mai coerent pentru a ne atinge obiectivele despre care vorbim astăzi. Reformarea pieței muncii este o chestiune complexă, deci trebuie să se facă în mod coordonat, iar ideile prezentate de de mm, prezentate astăzi ne pot ajuta să facem asta în mod uh, corect. Mulțumesc. Doriți să răspundeți, domnule Tobin? Mulțumesc foarte mult. O să mă limitez la mm, șomajul, șomajul pe termen lung, care, după părerea mea, este o problemă gravă care merită atenția noastră și întrebarea este ce putem face pentru șomerii pe termen lung. Uh, șomerii de durată, șomajul de durată, s-au discutat despre măsuri, despre măsuri bine țintite și, da, toate bune și frumoase, dar dar uh, trebuie să ne gândim la două lucruri. În primul rând, șomajul pe termen lung este foarte ridicat. Și într-o oarecare măsură nu este întru totul uh, rău. E rău că 12 milioane de oameni caută un loc de muncă de peste un an, dar este bine că în continuare își caută de lucru. În, în alte perioade de criză am constatat, la faptul, am, am constatat că șomajul pe termen lung scădea, fiindcă oamenii pur și simplu renunțau să mai caute un loc de muncă. Și ce putem face noi acum pentru în acest context este uh, să ne asigurăm că oamenii au acces la programele existente, la programele de sprijin existente și la sprijinul financiar. Multe persoane, din cauza faptului că nu întrunesc criterii, uh, pierd accesul la programe, accesul la programe de formare, programe de sprijin. Într-o primă fază trebuie să mm, ne uităm la acest număr mare de persoane și să putem să, și să ne dăm să ne dăm seama dacă au acces la toate aceste programe. Înainte de a crea noi programe, trebuie să ne asigurăm că deja, că, că aceste 200 milioane de persoane au deja acces la programele existente. Mulțumesc! Ați făcut discuție. Mulțumim foarte mult! Aș dori să deschid dezbaterea pentru ceilalți membri ai comisiei noastre. Începem cu domnul Pirinski. Am să vă rog să vă limitați la două minute. Vă rog. Jeżeli uznacie Państwo, że jakieś pytanie należy adresować do konkretnego naszego gościa, to bardzo proszę to zrobić. Și dacă doriți să adresați întrebări concrete către unul dintre vorbitori, sunteți invitați să o faceți. Uh, thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor invitațiilor pentru faptul că ne-au uh, ținut aceste prezentări foarte cuprinzătoare și foarte provocatoare din punct de vedere intelectual. În ceea ce privește dialogul social, noi, în grupul socialiștilor și democraților din Parlamentul European, subliniem mai ales aceste parteneriate sociale. Aș dori să mă concentrez pe ele prin a le spune Prin a spune negocieri colective, prin acestea se poate obține sprijin adecvat pentru venit, accesul la piața forței de muncă, accesul la servicii și protecție socială adecvată. Sprijinul pentru un venit adecvat este primul element din această listă. El se leagă foarte mult de toate cele spre domnul Swain, adică un loc de muncă care să îți plătească un salariu aici mai avem noi o îngrijorare. Nu putem vorbi despre niciun fel de loc de muncă dacă nu vorbim despre locuri de muncă de calitate. Locuri de muncă care au un sens, care oferă deschideri către oarecare carieră, dezvoltare personală, în fine, cum ați spus dumneavoastră, ca angajatul să își dezvolte abilitățile. Trebuie să analizăm experiențele reale și să tragem concluziile evidente care se impun. Există state membre care au practicat negocieri colective foarte active, foarte pronunțate, care au promovat o economie socială foarte importantă. Aici ne gândim la modele din nordul Europei și câteva modele chiar din centrul Europei. Acolo, rata angajării este mai mică decât media, ca să ne comparăm și cu sudul Europei. Și calitatea locului de muncă se referă și la un angajament foarte pronunțat al angajatorilor la responsabilitatea socială a corporațiilor. Deci n-ar, fi, n-ar merita să dezbatem și aceste lucruri în contextul politicilor pieței forței de muncă. Sunt și acestea niște aspecte care uh, au un impact important, important. Mulțumesc. George Bach are cuvântul. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an die Gäste. Mulțumesc, mulțumesc și oaspeților. Mulțumesc vorbitorilor pentru, interven- pentru introducerile făcute și prezentările ținite. Noi creăm uh, un cadru de multe ori aici și nu simțim uh, și nu știm cum să aplică în practică mă gândesc la platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale, agenda pentru noi competențe, inițiative, inițiativa Tineri în Mișcare. Sunt, toate acestea sunt inițiative în care noi am investit foarte multă muncă și garanția pentru tineri. Luni întregi am discutat despre acest uh, subiect și de aceea mă uimește puțin când aflu că în uh, unele state membre este văzut ca un eșec. Exemplul din Spania m-a uimit. Dar, bineînțeles, știu că statele membre au dificultăți în crearea de programe, numai puține state membre uh, reușesc să absoarbă fondurile necesare și așa mai departe. Și de aici reies unele discrepanțe. Există însă discrepanțe și între sistemele de educație. Um, vorbim despre formare de-a lungul vieții, dar sistemele de educație sunt uh, foarte distanțate de ce este necesar acum pe piața muncii. Um, nu pot să spun că aș avea o soluție dar poate din discuția generală poate să reiasă ceva. Oficiile forței de muncă, o problemă foarte concretă și uh, o întrebare foarte concretă. Considerați că oficiile forțelor de muncă au mijloacele necesare pentru a ajuta într-adevăr uh, Iuta Steinruck, pe bună dreptate, a spus că fiecare caz este individual, este nevoie de consiliere, consiliere psihologică și așa mai departe, dar constat că, de fapt, oficiile de forța muncii uh, nu au aceste posibilități. Cum putem ajuta aici? Thank you very much. Mulțumesc. Doamna koslowska rejewicz Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja również przyłączam się do tych podziękowań. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor celor care au intervenit azi pentru prezentările lor foarte uh, pline de informații. Două chestiuni. Întâi, adaptarea la piața muncii, când este vorba de eficiența programelor noastre um, în Polonia, cu reforma, am făcut o modificare importantă, mai ales modul în care finanțăm oficiile forței de muncă. Ca să simplific, în trecut, fondurile erau alocate pentru a forma șomerii, iar acum aceste uh, oficii primesc fonduri pentru a integra și a menține șomerii pe piața muncii. Și asta duce la o oarecare eficiență și o adaptare a pieței muncii. Dacă nu facem această adaptare, persoana nu va rămâne pe termen lung uh, pe piața muncii. Această modificare a dus la multe alte uh, schimbări și tocmai pentru asta sunt necesare aceste parteneriate, coaliții cu întreprinderi, cu ONG-uri. Avem ONG-uri specializate, um, în, uh, de exemplu, integrarea tinerilor pe piața muncii. Important este când când se duc um, când trebuie um, când se angajează cineva um, pentru um, a recruta pe cineva trebuie să poată recunoaște competențele. Am vorbit despre provocările uh, ce ne așteaptă în următorii ani și în următoarele decenii pe piața muncii. Cred că aici avem de-a face cu trei provocări principale. În primul rând, demografia societățile noastre îmbătrânesc, apoi digitalizarea pieței muncii și asta este o provocare importantă, mai ales față de angajații sau șomerii mai vârstnici care sunt excluși de pe piața muncii pentru că nu au competențele digitale. Este vorba de toți Uh, de toate întreprinderile care s-au digitalizat și digitalizarea sunt noi aduce cu sine nevoia de noi competențe. Deci întregi categorii sunt excluse. Când vorbim despre integrarea acestor persoane mai în vârstă pe piața muncii, trebuie să nu uităm digitalizarea. Și a treia uh, un al treilea element important. Europa este foarte diferită la nivel uh, religios, etnic, cultural. Și nu putem să uităm asta. Întrebarea care se ridică acum este dacă suntem capabili să stabilim niște structuri minime uh, pentru acești angajatori care sunt atât de diferiți. Mi se pare că este o mare provocare. Dacă dorim o politică de egalitate pe piața muncii, trebuie să nu uităm că, până la urmă, fiecare angajat este diferit chiar dacă unii sunt foarte calificați și au foarte multe competențe, s-ar putea ca piața muncii să nu aibă nevoie de ei. Mi se pare că această problemă devine din ce în ce mai gravă în Europa. În instituțiile pe care le reprezentați, um, este luat în considerare acest lucru? Este integrat în programele dumneavoastră? Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș avea și eu câteva întrebări către oaspeții noștri. Aș dori să o întreb pe doamna Valejo, și anume, ați vorbit despre garanția pentru tineri în uh, Spania și ați spus că a fost un eșec. A fost vorba de faptul că statele membre nu au avut mijloace financiare pentru a lansa acest program și de aceea programul a fost un eșec? Și a doua întrebare, Există um, posibilitatea um, aceasta, uh, de exemplu, știu că au existat multe succese cu uh, programele de cooperative. S-ar putea face o legătură între crearea de locuri de muncă și um, aceste cooperative? Și apoi o întrebare către domnul Mecina. Dacă formările pentru sunt, dacă formările sunt uh, finanțate în proporție de 100% uh, pentru angajați, este, um, este bine asta? Nu ar fi mai bine ca și angajatorii să contribuie financiar? Și încă o chestiune. Un lucru important pe care l-ați spus. Ați spus că persoanele nemotivate sunt un grup uh, complicat și domnul Suem a vorbit despre cât de importantă este motivația. Ce credeți, domnule ministru, că trebuie să facem pentru a nu permite ca oamenii să-și piardă motivația de a-și căuta un loc de muncă? Și apoi o întrebare către domnul Paul Swaim. V-am urmărit uh, cu plăcere prezentarea pentru că ați vorbit și despre lucruri, lucruri pozitive Ați vorbit despre cât de importantă este motivația. Trebuie să uh, facem în așa fel încât societățile să nu marginalizeze anumite grupuri de la sine. Uneori nici măcar nu știm că anumite grupuri sunt marginalizate în societate. De multe ori uh, este vorba de persoane cât se poate de valoroase. Și încă o întrebare către domnul Zelderlo. Ați uh, spus ceva ce mi-a plăcut uh, foarte mult, ce anume că un angajator ar trebui să facă ceea ce ați numit job carving, deci să, facă, să creeze un profil pentru un loc de muncă. Um, mi s-a părut o idee bună. Fiecare dintre noi a lucrat într-un grup și s-a gândit că fiecare activitate trebuie să fie adaptată la membrul grupului. Deci, ce putem face pentru ca angajatorii să înțeleagă această filozofie? Și pentru ca ei să înțeleagă cum să creeze astfel de profiluri. Și încă o întrebare pentru domnul Tobin. Ați vorbit despre experiențele dumneavoastră din Canada. Ați vorbit despre faptul că um, canadienii au o viziune pe termen lung. Este foarte greu să spunem acum uh, ce fel de uh, angajați vor fi necesari în 10 ani. Dar într-o mică regiune din Polonia am avut astfel de programe. Am uh, făcut programe comune cu Germania și cu Danemarca. În regiunea mea, fiecare localitate avea obligația să adune la oaltă 100 de angajatori și să-i întrebe pe cine vreți să dați afară, ce fel de oameni aveți nevoie să angajați și așa mai departe. Iar rezultatele au fost foarte interesante, dar apoi s-au uitat de acest uh, program. Poate că ar trebui să ne întoarcem la astfel uh, de programe. Încă ceva. Cel mai greu este să eliminăm problemele în domeniul calificărilor. Ați vorbit despre cât de importantă este formarea. Astăzi, cei care nu au competențe au nevoie de formare. Însă competențe precum gândirea strategică sau luarea de decizii ar trebui să fie mm, predate de la grădiniță. Chiar prin jocuri putem să învățăm pe copii astfel de lucruri și apoi nu vor mai avea nevoie de formări pentru a obține aceste competențe la vârsta adultă. Am să vă dau acum cuvântul pentru răspunsuri. Vă rog. Yes. Voi contesta mulțumesc. Am să răspund întrebărilor dumneavoastră, precum și întrebărilor primei persoane care a luat cuvântul. În ceea ce privește garanția pentru tineri și fondul Conext, timp de trei ani în Spania am auzit foarte multe discursuri, dar nu s-a făcut nimic în practică. S-a vorbit foarte mult despre faptul că acest fond va soluționa toate problemele tinerilor, însă în momentul în care a fost vorba ca acesta să fie pus în practică, nu s-a ajuns la nimic. Anumite persoane, deci exista un instrument prin care persoanele trebuiau să se înscrie în acest fond și comunitățile autonome ar fi gestionat sistemul. E vorba de un sistem informatic absolut groaznic. Era vorba de un sistem paralel cu cel al sistemului public de angajare. În acest sistem, cerințele erau foarte complicate și informațiile nu au ajuns la tinerii și tinerile, tinerele noastre. De aceea spuneam că sistemul a fost un dezastru. În anumite comunități autonome s-a încercat punerea în practică a anumitor programe, însă guvernul central nu le-a oferit finanțarea necesară. Și doresc să subliniez aici și ce am spus în prezentarea mea. Guvernul a tăiat în ultimii patru ani 66% din banii acordați politicilor active de angajare. Ce înseamnă acest lucru? Comunitățile autonome nu aveau resursele financiare necesare ca să poată să înceapă să utilizeze uh, acest fond pentru tineret și să facă garanții. S-a făcut o tăiere din banii pentru protecția persoanelor șomere și s-au tăiat bani și din politicile active de angajare. Și cu tot respectul, trebuie să spun că toți acești bani au fost utilizați pentru a persecuta persoanele care căutau șomaj, deci uh, bani pentru șomaj, în așa fel încât aceste persoane să fie descurajate, să nu mai caute astfel de beneficii sociale. Noi credem că există fonduri pentru a rezolva această situație, respectând dorințele Bruselului. Bruselul spune că trebuie să mergem în întâmpinarea acelor teritorii care au PIB-ul mai mic. Însă, în Spania, s-a mers în direcția contrară. S-au tăiat banii de la regiunile cu mai puțin PIB. Pe de altă parte, nu s-au tăiat la fel de mulți bani în comunitățile care au un PIB mai mare și care primesc deja mai multe fonduri europene acele comunități mai înstărite ar fi putut să dezvolte mai multe programe, însă comunitățile mai puțin înstărite nu au putut dezvolta la fel de multe programe. Ori de câte ori se vorbește în ultima vreme despre șomeri sau despre tineri șomeri, se ignoră practic că e nevoie de anumite politici țintite pentru aceste categorii. Acest lucru se leagă și de dialogul social Negocierile colective și dialogul social pot fi diferențiate. Până în mai 2015, lucrurile stăteau așa cum v-am descris, în multe zone din Spania. Lipsea un dialog social. El ar fi trebuit să apară, însă nu a apărut. În Castilla-La Mancha așa au stat lucrurile. Nu ne-am concentrat eforturile, au fost distruse toate politicile de angajare. S-a ajuns chiar în punctul în care s-au restituit banii care ar fi trebuit să fie cheltuiți pentru acest politici guvernului central de la Madrid. Ce s-a întâmplat în acești patru ani? Sindicatele, printre care și sindicatul meu, au apărat ideea că este nevoie să apărăm în justiție aceste persoane vizate, mai ales persoanele care, se, care trec prin uh, o perioadă foarte dificilă din punctul de vedere al angajării. În mai, noul guvern ne-a spus sindicatelor și angajatorilor că a finalizat o inițiativă, o inițiativă la care a lucrat și sindicatul nostru, pentru persoanele care nu mai au niciun fel de venituri. Prin intermediul autorităților locale sau regionale, aceste persoane pot fi angajate timp de șase luni la un salariu convenit în mod colectiv iar apoi, după cele șase luni, persoanele respective vor putea să fie protejate în continuare, pentru că vor intra în uh, sistemul de protecție timp de 21 de luni, după ce vor fi încheiat cele șase luni de lucru angajate de către autoritățile regionale sau locale. Deci este vorba de o slăbiciune a sistemului spaniol pe care încercăm să o rezolvăm. Au fost concediate foarte multe persoane din numele consultanței pentru persoanele care doresc să-și găsească un loc de muncă. Și guvernul, alături de, și noi chiar ieri am anunțat ieri, chiar ieri, că vom cere fonduri pentru cel puțin 80 de noi persoane care să fie consultanți. Toate aceste lucruri trebuie neapărat să fie făcute. Și măsurile despre care vorbeam au avut loc doar în comunitatea Castilla-La Mancha. Președinta îi cere vorbitoare să încheie pentru că dorește ca toți vorbitorii să răspundă. Săptămâna trecută am inițiat o dezbatere în acest sens și s-a cerut să ținem seama și de organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități, în așa fel încât să știm mai bine cum să lucrurile pe teren. Jacka Mencinę o wypowiedź chciałabym... Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Mecina, doresc să fac apel la dumneavoastră să vă limitați intervenția la 4 minute, pentru că trebuie să ajungem la sfârșitul reuniunii noastre. Mulțumesc, va fi o provocare pentru mine. Deci, dialogul social. Dialogul social este un factor cheie când, dacă vrem într-adevăr să ridicăm standardele de muncă. Însă, trebuie să împăcăm mai multe interese în Polonia dorim să obținem un nivel de salariu cât se poate de ridicat, dar asta trebuie să meargă mână în mână cu uh, productivitatea. Um, contractele colective de muncă, mai ales în diferitele sectoare, au fost o barieră pentru restructurarea anumitor uh, întreprinderi. IMM-urile nu sunt pregătite pentru că nu există um, o reprezentare coerentă pentru a duce aceste uh, negocieri. Pe de altă parte, avem uh, noi uh, branșe în care nu există sindicate. Și există și branșe mai vechi în care nu există reprezentare a um, al sindicatelor. Aceste lucruri um, complică foarte mult um, negocierile colective. Dar cred că ar trebui să existe um, asta ca un element care ne permite să gestionăm piața muncii. Ce spunea domnul Bach, un fel de diagnostic pentru oficiile uh, publice, pentru oficiile de forța muncii. Am lucrat mult timp în acest domeniu și există, într-adevăr, o discrepanță. Avem țări unde este vorba de oficii centralizate, apoi descentralizate, diferite tipuri de finanțare de la buget, avem o supraveghere financiară diferită. Deci poate că ar trebui să existe recomandări astfel încât să se facă o unificare Cred că o astfel de ar trebui să se creeze o astfel de structură, iar aceasta ar trebui să fie condusă de partenerii sociali. Poate astfel am reușit să obținem un efect și asta și pe piața muncii. Sunt de acord și cu ce spunea doamna Koslovska. Polonia face parte din țările în care s-a anunțat o inițiativă pentru persoanele de peste 50 de ani, pentru ca acestea să fie integrate pe piața muncii, tocmai prin uh, promovarea formării în domeniul digitalizării. Dar avem uh, și din domeniul medicinii uh, muncii unele uh, informații. Există uh, boli care uh, sau tulburări care intervin în urma digitalizării, stresul, boli, boli psihice, noile tehnologii digitale cresc presiunea asupra um, angajatului și efectele se simt la nivel psihic. Și acest lucru trebuie să nu-l uităm. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, că nu trebuie să prevedem o finanțare de 100%. Ea este prevăzută numai la micro-întreprinderi. Când dacă vrem să avem uh, fonduri de investit în capitalul uman, trebuie ca aceste fonduri să vină de undeva. Deci cofinanțarea trebuie să fie mai ridicată și asta se referă și la acest fond național uh, pentru formări. Sunt de acord, deci, cu ceea ce, și cu ceea ce ați spus privind motivația. Este esențială. Motivația nu se referă numai la faptul de a găsi un loc de muncă. Asta este, este ceva ce e dificil și pentru angajatori. Pentru că poate nu au posturi adecvate. Uneori nu există posibilitatea de a promova și de a evolua la postul său. Talk about exactly what uh, Domnul Swain. În ceea ce privește motivația, pe de o parte mi-a adresat o întrebare, dar în același timp ați făcut o observație este ușor să ne concentrăm pe cei care au dificultăți în a se integra pe piața muncii. Putem să vedem dacă ei sunt motivați sau nu, dacă sunt eficienți sau nu, însă felul în care ei se văd pe ei înșiși este influențat și de felul în care îi vedem noi pe ei. Deci este o dinamică veritabilă aici. Și acest lucru este foarte ușor de constatat în cazul persoanelor cu dizabilități. Acolo lucrătorii sociali și angajatorii și autoritățile publice din acest domeniu, pe lângă ei înșiși, trebuie să se gândească cu toții la toate aceste probleme. Eu cred că există un grup care se confruntă cu foarte multe probleme. De exemplu, avem probleme demografice de îmbătrânire a populației. Ce roluri ar putea juca persoanele în vârstă pe piața muncii? Angajatorii fac uh, anumite presupuneri când e momentul să se pensioneze angajații, ce responsabilități au angajații mai în vârstă. Nu trebuie să facem acest gen de presupuneri care limitează posibilitățile angajaților, având în vedere că din ce în ce mai mulți angajați uh, îmbătrânesc pentru că populația îmbătrânește. Și aceasta este o observație importantă. Apoi s-a spus că au loc schimbări importante pe piața forței de muncă. Acest lucru se leagă foarte bine de ce am spus legat de dialogul social. Felul în care vom gestiona toate aceste noi provocări, digitalizarea, îmbătrânirea, este influențat de dialogul pe care îl vom avea cu actorii relevanți din societate și este important ca toți actorii relevanți să ne ajute să trecem peste toate aceste probleme. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Zelderlu. Mulțumesc. Mi-ați pronunțat numele perfect, așa că vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Sunt complet de acord cu cele spuse de domnul Pirinski. Nu trebuie să uităm că noi dorim să ne referim la locuri de muncă decente, care le permit oamenilor să își dezvolte capacitățile, visele și dorințele în viață. Deci, pentru acest lucru sunt esențiale locurile de muncă decente. Pentru a avea astfel de locuri de muncă e nevoie de educație, așadar avem nevoie de educație inclusivă dacă dorim să atingem acest obiectiv al locurilor de muncă decente. Sunt de acord și cu colegul Bach. Majoritatea oficiilor de angajare publică nu au resursele necesare ca să lucreze cu persoane care au nevoie de care au nevoie speciale. Însă ele pot colabora cu ONG-uri și cu alți actori din societate ca să uh, compenseze această, această lipsă în Irlanda, de exemplu, agenția publică menține contact constant cu anumite ONG-uri, în așa fel încât să asigură că abordarea lor este corectă. În Flandra, în Belgia, în regiunea de unde sunt eu, agențiile locale de, publice de angajare trebuie să asigure că în structura lor există o persoană dintr-un ONG, de exemplu, disponibil la birou ca să uh, Uh, își prezinte experiența în ceea ce privește tratarea acestor cazuri de persoane cu dizabilități. Domnule președinte, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, sculptarea locurilor de muncă, adaptarea locurilor de muncă este o abordare de succes, într-adevăr. Dar cum să-i convingem pe angajatori? Trebuie să începem să comunicăm cu ei. Agențiile publice de ocupare a forței de muncă, angajatorii, ONG-urile toate aceste entități vorbesc limbi diferite, de aceea avem nevoie de platforme în care să se întâlnească. Avem nevoie de un limbaj comun, de o înțelegere comună a tuturor acestor chestiuni. Asta încercăm noi să facem. Organizația mea lucrează cu departamentele de resurse umane din multinaționale, de exemplu. Organizația Mondială a Muncii a înființat o rețea foarte interesantă, întreprinderi și dizabilități, în care multinaționalele lucrează împreună pentru a încerca să înțeleagă mai bine cum funcționează, cum poate fi eficientizat acest proces, cum poate deveni mai prietenos cu utilizatorul acest proces. Deci este posibil, dar primul pas de făcut este să înceapă comunicarea. De aceea este important să participe toți actorii relevanți din sector. În calitate de secretar general al organizației mele, sunt și eu președinte al unei organizații de angajare a persoanelor cu dizabilități din Flandra. Ce face personalul meu la ora actuală? În trecut, noi pregăteam oameni întotdeauna, constant, însă oamenii uneori nu părăseau deloc aceste programe de pregătire. Niciodată nu intrau pe piața forței de muncă. Noi acum ce mai facem în plus? Vizităm anumiți angajatori și încercăm să-i ajutăm să, să punem în aplicare diversitatea în rândul personalului lor. Îi încercăm să-i ajutăm să înființeze noi posturi pe care ar putea să intre oamenii pe care pregătim noi. Și acest lucru este posibil, cum au spus antevorbitorii mei. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul lui Steven Tobin. Mulțumesc. Pe scurt, două chestiuni. Trebuie să recunoaștem că politicile acestea de activare a forței de muncă nu sunt alfa și omega. Există și dialogul social, există și negocierile colective, dar mai presus de toate acestea, trebuie să ținem seama și de contextul în care operează toate aceste instrumente. Protecția forței de muncă, legislația care ține de salariul minim, trebuie să analizăm cum se interconectează toate aceste lucruri ca să avem o imagine de ansamblu. În ceea ce privește aptitudinile, Nimic nu este mai greu de prezis decât viitorul. Acestea fiind spuse, eu cred că e clar un lucru. Acumularea de aptitudini în rândul persoanelor cu dificultăți este problematică. În același timp însă, aptitudinile de care are nevoie piața se, schimb, se schimbă foarte des. Deci există o discrepanță care poate crește foarte, foarte mult, foarte rapid. Educația din uh, copilăria timpurie este foarte importantă, dar eu cred că avem nevoie mai degrabă de măsuri de prevenire, măsuri uh, de urmărire de asemenea. și cred că am dezbătut foarte multe metode prin care putem obține astfel de măsuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałam podziękować naszemu przewodniczącemu, który jest... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, și în numele uh, președintelui uh, nostru și vă mulțumesc tuturor Uh, și coordonatorilor pentru această audiere. Mulțumesc uh, pentru invitarea oaspeților uh, acestora cât se poate de excelent. A fost o plăcere pentru mine să particip la această audiere. Comisia noastră se va reuni din nou pe 7 decembrie, aici la Bruxelles. Doamna președinte, mulțumesc cu amabilitate și interpreților. Și mulțumesc tuturor colegilor care au rămas până la final. Mulțumesc foarte mult, drum bun spre casă.